Uh, dear colleagues, I would like to start the meeting. Stimați colegi, haideți să începem ședința. Știu că tradiția este să începem ședințele la 3, dar acum trecem prin anumite schimbări și ședințele de după masă trebuie să înceapă la 14.30, de aceea am fost prezenți aici la 14.30. Primul punct de pe ordinea de zi se referă la retragerea Regatului Unit din Marea Britanie, er, Regatul Unit din Uniunea Europeană și am, aș dori să vă prezint un raport al activităților noastre din ultima vreme. Ca președintă a AFCO am obligația de a participa la acest proces. Vreau să vă readuc aminte că în ultimele săptămâni s-au întâmplat mai multe evenimente. S-a publicat proiectul de acord de retragere de către Comisie pe 28 februarie. Acest acord a fost prezentat în mod formal Regatul pe 15 martie. Iar între timp au avut loc consultat, consultări cu statele membre, precum și cu Parlamentul European. Pe 14 martie dimineața am adoptat o rezoluție cu privire la viitorul cadru al relației între UE și Regatul Unit. Apoi, luni, 19 martie, părțile au ajuns la un acord politic de principiu cu privire la perioada de tranziție. Publicul aștepta foarte mult acest acord politic. Ce era important pentru noi la Parlamentul European din ziua 1? e bine, cetățenii. O schimbare importantă care a venit cu acest acord politic este că în timpul perioadei de tranziție, cetățenii europeni care vor veni în, unor, în Regatul Unit se vor bucura de aceleași drepturi ca uh, cetățenii europeni care au sosit în Regatul Unit înainte de începutul perioadei de tranziție. Așadar, am reușit să ajungem la un acord cu privire la această dată limită. În ceea ce privește chestiunea Irlandei de Nord, s-a căzut de acord că soluția de rezervă, soluția backstop, va face parte din textul juridic al acordului de retragere. Din câte am înțeles, nu se știe exact clar care va fi versiunea finală a acestei soluții de rezervă. Din câte am înțeles, e nevoie să mai uh, facem pași importanți, mai ales în ceea ce privește guvernanța acordului, tot ceea ce ține de rezolvarea disputelor și rolul Curții de Justiție Europene. Din acordul acesta reiese faptul că s-au înregistrat progrese și pe restul chestiunilor care vizează drepturile cetățenilor. Articolul 32, adică fostul articol 32, care se referea la interdicția libertății de circulație către alte state membre europene pentru cetățenii britanici. Deci acest articol 32 a dispărut din text. Cred că și acesta este un semn bun. Ce se întâmplă acum? Luni, Comisia a publicat noua versiune a acordului de retragere. V-am transmis acest uh, document. Ați văzut că este o versiune foarte colorată, pentru că se utilizează diverse culori pentru a marca diverse părți din text, în funcție de nivelul de acord la care s-a ajuns pe acele puncte. Cu verde sunt aspectele agreate deja, chestiunile care sunt agreate la nivel politic în principiu sunt cu galben, dar chestiunile acestea mai trebuie detaliate încă la nivel tehnic. Și în ultimul rând sunt elementele pe care încă nu s-a ajuns la un acord, acestea nu sunt colorate deloc. Încă se desfășoară negocieri pe aceste puncte care nu sunt uh, marcate uh, cu nicio culoare în text. Secretariatul AFCO va transmis luni, imediat după ce a fost publicat acest document, hmm, documentul. Documentul are peste 160 de articole și două protocoale, inclusiv unul care se referă la Irlanda de Nord. Astăzi, la discuția de la AFCO, am invitat pe doamna Helena Raulus de la UK Law Society care ne va spune câteva lucruri despre negocieri și ce s-a agreat până acum. Deocamdată îi dau cuvântul doamnei Raulus. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îmi face mare plăcere să fiu aici. Aș vrea să fac câteva comentarii vis-a-vis -vis de proiectul de acord uh, de retragere. Poziția UK Law Societies este următoarea. Am cerut de mai multă vreme o, un uh, proces de retragere ordonat. Am cerut acest lucru atât părților uh, interesate din Londra cât și celor din uh, Bruxelles. Poziția noastră oficială este că suntem neutri, încercăm să fim neutri vis-a-vis -vis de Brexit, dar în orice caz încercăm să ne asigurăm că există un proces clar prin care persoanele să știe drepturile, avocații să știe ce să facă, firmele să știe cum să se orienteze. Am mai lucrat pe tranziție anterior. Noi am considerat că aceasta este unul dintre principalele elemente cheie. Viitorul acord comercial încă este destul de vag, nu există deocamdată. Uh, și nu mai avem încă, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. De aceea, și la Londra și aici am prezentat argumentul cum că e nevoie de o perioadă de tranziție. În acordul de retragere s-a inclus așadar și perioada de tranziție. Ne bucur că să constatăm că e vorba de o tranziție care respectă status quo în ceea ce privește cadrul juridic. Deci este foarte previzibil totul este foarte previzibil și pentru persoanele fizice și pentru persoanele juridice să știe ce se va întâmpla în aprilie 2019. Negocierile pot avansa în aceste condiții, într-o manieră care să respecte calendarul. Există o chestiune care nu se află în acord, dar care se regăsește în mandatul de negociere al Consiliului în proiectul de mandat de negociere al Consiliului. E vorba de o posibilă reînnoire a perioadei de tranziție, o prelungire. Poate că negocierile într-adevăr se vor termina până în 2020, sau poate că nu. Nu se știe, noi suntem neutri aici. Poate că va fi nevoie să se prelungească perioada de ne- negociere. Ca avocat aș dori să spun încă un lucru. Când trecem de la tranziție la noul cadru, dacă acest nou cadru va fi adânc și cuprinzător, fi nevoie și de declanșarea competențelor mixte de partea europeană, atunci va fi nevoie și de ratificare la nivel european, cât și la nivelul statelor membre. Din experiență știm că această procedură durează mult timp și dacă într-adevăr așa se va întâmpla, va fi nevoie să avem un acord cu un an înainte de momentul crucial. În caz că e nevoie, atunci acordul de retragere ar trebui să includă un mecanism instituțional prin care să putem aborda tocmai problema prelungirii perioadei. Să fie foarte clar care instituții din Uniunea Europeană vor avea un rol de jucat, care va fi procesul de voce și mai departe. Să fie clar ce și cum trebuie făcut în caz că acordul cu privire la o nouă relație nu este pregătit până în momentul în care trebuie să se facă schimbarea. Chestiunile care țin de schimbare, să le abordăm acum. În timpul tranziției și după această tranziție, ne bucură să vedem că există mai multă claritate cu privire la drepturile cetățenilor. E vorba de cetățenii care uh, se stabilesc în Regatul Unit acum sau care se vor stabili în Regatul Unit în timpul perioadei de tranziție. Ne bucură și faptul că există mecanisme de extindere a reședinței în așa fel încât să se obțină un drept de rezidență permanent. Pentru noi a fost foarte important ca oamenii să poată să-și continue să continue să își ocupe locul de muncă și chestiunea aceasta reiese în drepturile cetățenilor din acordul acesta. În fază de proiect, persoanele pot continua să lucreze, pot să își recunoască competențele. Pentru avocați, de exemplu, procedura ar putea dura trei ani. Există drepturi corespondente pentru cetățenii europeni în Regatul Unit și viceversa. În așa fel încât toți să își poată recunoaște competențele profesionale în statele respective în care se află. E vorba de un element de claritate pentru cei care lucrează transfrontalier, care vor ști mai bine acum ce trebuie să facă în așa fel încât să poată continua să își practice profesia. Mai am de spus un lucru cu privire la Irlanda de Nord și protocolul acesta de rezervă. E de la sine înțeles că acest uh, protocol deocamdată se concentrează pe bunuri. Este competența exclusivă a Uniunii Europene la nivel extern. Dar aș dori să nu uităm de servicii. E nevoie de indicații clare. Ce să facem cu acei furnizori de servicii care sprijină IMM-urile care lucrează transfrontalier? Eu mă gândesc acum la cei pe care reprezint eu, avocații din Regatul Unit, de exemplu. Și sunt sigură că aceleași argumente pot fi prezentate și de contabil, de exemplu, sau și alte categorii profesionale. Argumentul care este, practic, aici? IMM-urile trebuie să poată să își continue afacerile transfrontaliere. Însă vor dispune de resurse limitate pentru a îi angaja pe profesioniștii de care au nevoie, tocmai pentru a-și uh, desfășura activitatea transfrontalieră. Dacă nu se recunosc serviciile, dacă nu se discută ce se întâmplă cu aceste servicii, fie că e vorba de un context uh, multilateral sau un context UE Regatul Unit sau un context bilateral, Irlanda Regatul Unit, În fine, e nevoie să se discute aceste lucruri, pentru că altfel IMM-urile vor pierde accesul la de exemplu, consultanță juridică rentabilă sau servicii contabile atrăgătoare ca preț. Poate că vor trebui să angajeze furnizori de servicii și în Regatul Unit și de cealaltă parte a graniței în Irlanda. Nu, ai nevoie de avocații și de contabilii tăi care să fie acolo unde ai nevoie de ei, nu de două seturi diferite. Uh, Sperăm să primim un răspuns la aceste neclarități cât de curând. Să vedem unde și cum am putea discuta toate aceste lucruri. În ultimul rând, aș dori să spun câteva cuvinte despre mecanismul de soluționare a, li- a litigilor. În perioada de tranziție, Curtea de Justiție evident, se va ocupa de aceste lucruri. Prevederile care vizează Curtea de Justiție recunosc faptul că serviciile juridice vor uh, trebui să îi... Uh, ce scuze, deci avocații britanici vor trebui să poată să plădeze în fața curții, curții de justiție dacă e vorba mai ales de cazuri care vizează Regatul Unit. Prevederile acestea sunt foarte importante. Sper că se vor include anumite aspecte care vizează aceste lucruri în acord, pentru că este imposibil să ne așteptăm ca oamenii care au anumite cauze în fața Curții de Justiție să trebuiască să schimbe echipa juridică în momentul în care dorește să se adreseze Curții Europene. Bineînțeles, și costurile ar fi prohibitive. Proiectul pe care îl avem la ora actuală reprezintă um, baza pentru noi, uh, pentru noua relație, avem uh, o autoritate care se ocupă de cetățeni, avem uh, Curtea Europeană, pe de altă parte, apoi avem și o unitate care se ocupă la nivel de comisie. All from the, from Prime Minister's statements, the court of... Și știm din declarația premierilor că va deveni o problemă și e deja o problemă pentru viitor. Și totuși, ce vreau să spun sunt următoarele. Putem și ar trebui să ne gândim la forme alternative de soluționare a litigiilor. Înțeleg foarte bine că, fiind vorba de un tribunal de soluționare a litigiilor, relațiile comerciale nu vor mai fi atât de pute- profunde cum ar, și-ar fi dorit-o ambele părți, probabil ale, opțiunea, mă scuzați, alegerea mecanismului uh, de soluționare a litigilor are consecințe asupra profunzimii acordului comercial. Va fi o problemă pentru avocații din Regatul Unit pentru că nu mai există un uh, judecător britanic la curte și accesul pentru avocații britanici va trebui negociat separat. Ce doresc eu să spun este că merită să ne uităm la alternative, la înțelegeri alternative care ar putea avea loc ori la Curtea Supremă, unde să existe un panel separat, care să fie legat de CEJ, într-un dialog propice. Deci aceasta ar putea fi una din opțiuni. În orice caz, noi acum uh, zăbovim uh, asupra acestor alternative și ne gândim un pic la ce va fi disponibil și uh, la ce va pune cele mai sănătoase baze de cooperare pe viitor și transmitem această informație înspre Londra. În linii mari, cam atât din partea mea și vă stau la dispoziție pentru întrebări, desigur. Mai întâi George Shepflin și apoi Ashley Fox. Thank you, Chair, and... Mulțumesc foarte mult și... Uh, da, voi vorbi în engleză. Mulțumesc pentru comentariile foarte interesante care sublinează anumite probleme. Ne-ați oferit uh, câteva mesaje foarte clare despre rolul CEJ, deși în continuare rămân câteva zone gri. Evident că nu puteți face speculă. Ce se întâmplă cu jurisprudența existentă? Ce se întâmplă cu modul în care se va trata asta în jurisdicții? De exemplu, în Scoția, subliniez Scoția pentru că eu de acolo m am obținut calificările. Și ați menționat și acordurile mixte. Mie mi se pare că va fi foarte greu să evităm această problemă. Știți că e prevăzut și un referendum în Republica Irlandeză nu avem cum să scăpăm de el. Cu siguranță, probabil și în alte state, dar cert și în Republica Irlandeză. Și un an mi se pare un termen foarte optimist. Dar se poate întâmpla. În cele 27 de jurisdicții și în aceasta. Dar nu va fi ușor. Drepturile cetățenilor. Poate sunteți sau nu în măsură să răspundeți la întrebarea mea, dar după cum bine știți, e un dute vino constant. Circumscripția mea din Ungaria um, cei din circunscripția mea din Ungaria merg în Regatul Unit, se întorc acasă. Ce se întâmplă dacă se întorc după un weekend acasă? Eu merg des în Regatul Unit și văd deja anumite scenarii cu oameni care vor fi interogați într-un mod destul de dezagreabil știm că cei de la afaceri interne nu-i prea iubesc pe străini. Și eu spun fără nicio exagerare. Va exista un fel de mecanism aici, dacă cineva este deținut la frontieră, atunci să știe că poate avea dreptul, poate spune, am dreptul să trăiesc aici, iată care sunt documentele mele. Înțelegeți încotrobat. Și mai e un comentariu relevant aici. Ce se întâmplă cu calificările străine din străinătate? Atât chiar și retroactiv. De exemplu, în sistemul de sănătate, NHS-ul va avea mari probleme dacă va pierde personalul medical cu calificări obținute în UE. Se poate invoca ceva retroactiv? Nu cunosc răspunsul. Ce se întâmplă pe, cu, viitorii, cu viitoarele calificări? Cineva, de exemplu, peste trei ani își obține o diplomă în medicină, merge în regatul unui, ce vor spune cei de acolo? Nu poți practica medicina aici? Aveți câteva idei despre asta? Mulțumesc. Mulțumim, Ashley Fox. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Vorbeați despre faptul că acordul final trebuie să fie gata cu un an înainte. Noi putem să spunem aproape cu convingere că nu va fi gata niciun acord în, decembrie 2019. Și se poate aplica acest uh, acord final în, cu termen provizoriu? E posibil așa ceva? Dumneavoastră ați spus 12 luni în avans. E un motiv anume sau pur și simplu e o estimare făcută pentru un termen minim pentru ratificare? Și în același context, cam în medie, cam cât de repede se ratifică un acord în Uniunea Europeană? Să zicem un acord simplu sau uh, apoi un acord precum CETA, unde au fost obiecții mai multe și unde lucrurile au durat mai mult. Deci puteți să ne dați câteva încadrări în termen pentru anumite sau diferite acorduri, în așa fel încât să ne dăm seama unde ne-am putea poziționa. Mercedes Bresso. Uh, mi scuzo molto per... Eh, Mulțumesc. Îmi pare foarte rău că am ajuns mai târziu. Asta înseamnă că am putut asculta doar o parte din prezentare. Dar cred că se vorbește foarte mult despre acest subiect. Atenția presei este una mare și uh, acum avem și aceste termene. Nu cred că le putem respecta. Și mai este și problema cu acordul de retragere, cu perioada de tranziție și teama că nu vom avea suficient timp la dispoziție pentru a putea trasa un acord care să fie încununat de succes. E vorba de tratatul care va guverna viitorul relațiilor cu Regatul Unit. Și astfel aș dori să înțeleg cum vor funcționa lucrurile în diferite etape. Dacă, de exemplu, Parlamentul European nu obține un acord de retragere până în octombrie, cel târziu noiembrie, cu perioada de tranziție și cu cadrul pentru viitorul relațiilor. Atunci nu vom avea destul timp pentru a da undă verde în timpul acestei legislaturi. Și atunci întrebarea mea este ce se va întâmpla? Să nu uităm că tratatul stipulează niște termene foarte clare. E implicat Parlamentul European, dar și Comisia. Deci e un anumit proces căruia trebuie să îi dăm curs. Și deci, asta înseamnă că sunt îngrijorări mari, pentru că urmează alegerile. Ce se întâmplă dacă nu reușim să finalizăm anumite etape înainte de alegeri? Am văzut că au putut apărea probleme chiar și cu acordurile simple. Au fost acorduri votate, de exemplu, în Parlamentul European, care după aceea au trebuit să fie ratificate. Mă gândesc că acesta va fi un acord mixt. Și știți, atunci procesul este unul îndelungat. Totul durează foarte mult. E implicat Parlamentul, de asemenea și Consiliul. Și din partea acestor două instituții s-a spus că perioada de tranziție n-ar trebui să meargă dincolo de 2020. Întrebarea către dumneavoastră și către președinta noastră care urmărește subiectul la steering group pentru Brexit, ce se întâmplă în momentul acela? Pentru că dacă nu e extinsă perioada de tranziție, atunci Poate că va exista o implementare provizorie ca pe, pe modelul CETA. Și cred că mă, și e foarte îngrijorător faptul că există acest risc de a nu întruni, de a nu respecta încadrarea în timp. Richard Corbett urmează acum. Mulțumesc și îmi cer mii de scuze. Am ajuns uh, cu întârziere și deci nu am ascultat întreaga prezentare. în urmă cu câteva zile s-a făcut anunțul uh, despre un acord foarte colorat, cu bucăți verzi și galbene și roșii. Uh, ne dăm seama din această coloratură că mai sunt multe de rezolvat. Și mie mi se pare că în sfârșit, guvernul britanic recunoaște ceea ce mulți oameni au spus vreme îndelungată. Uniunea Europeană de multă vreme tot spune, dacă vrei o perioadă de tranziție unde să se aplice status quo-ul pentru piața unică și pentru Uniunea Vamală, nicio problemă, cât timp respecti aceleași reguli ca noi toți. Și a fost o negare în Regatul Unit uh, acestor uh, lucruri până în urmă cu câteva săptămâni când ministrul de resort a spus uh, nu se va aplica în pescuit, pentru că oricum vom pleca din politica comună de pescuit, dar în general cumva se recunoaște târziu o realitate clară guvernul fiind unul puternic divizat și destul de confuz. Și s-a mai întâmplat ceva interesant. A fost publicată scrisoarea Teresei mei către Donald Tusk în care a spus și citez. Își dorește niște relații comerciale atât de profunde între Regatul Unit și UE, încât anumite măsuri specifice legate de Irlanda de Nord să nu fie necesare. Cum e posibil să asculți așa ceva și să te gândești că nu va exista o uh, uniune vamală sau uh, o prezență pe piața internă. E posibil așa ceva? Și dacă nu, cât credeți că va mai dura până când uh, guvernul britanic uh, o va da la întors pe partea asta. <clears throat> Richard, nu știu dacă te-am înțeles corect. Uh, la un moment dat ai spus că e o legătură între profunzimea acordului comercial și sistemul de soluționare a litigiilor. Puteți, vă rog frumos, să elaborați, spune președinta, către vorbitoare, de fapt. Și apoi despre Irlanda. E vorba de faptul că avem un subiect extrem de relevant din punctul de vedere al funcționării sistemului uh, propus cu opțiunea de backstop. Vă rog câteva comentarii despre care sunt problemele și de ce e o problemă cu zona comună de reglementare și de ce este totul atât de problematic încât uh, e greu să ajungem la numitor comun. Pedro. Mulțumesc pentru întrebările adresate. Imaginea cu privire la dreptul cetățenilor devine un pic mai clară, măcar pe durata perioadei de tranziție. Oamenii se întreabă dacă e pe bune. Și cum acceptați, cum digerați ideea că nu va fi creată o supraîmpovărare birocratică care să-i pună în dificultate pe cetățeni, mai ales pe cetățenii europeni care trăiesc în Regatul Unit în perioada de tranziție, dar și după aceea. Pentru că ei trebuie să fie prevăzători și să știe ce așteaptă după perioada de tranziție. Și apoi ce se întâmplă cu studenții europeni din Regatul Unit. S-a discutat mult despre situația lucrătorilor, dar poate că nu s-a discutat atât de tare și despre așteptările studenților din Regatul Unit. Cum arată viitorul acestora, acelor celor care merg să studieze acolo? vor avea voie să rămână acolo pentru studii? Mulțumim, doamna Dodd. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt din Irlanda de Nord și deci mă voi referi strict la această chestiune. În prezentarea dumneavoastră ați vorbit despre serviciile transfrontaliere, și în mod clar ați plasat totul într-un context juridic. Guvernul britanic a făcut o propunere în ceea ce privește chestiunea comerțului transfrontalier, cum că ar putea apărea o derogare pentru micro-întreprinderile care se angajează în acest tip de relații comerciale. Dacă da, atunci uh, ar fi acoperit cam 80% din uh, um, relațiile comerciale avute în vedere. Un comentariu din partea dumneavoastră în ceea ce privește zona comună de călătorie. Am avut această zonă în insulele britanice, preț de mulți ani, chiar înainte de a ne alătura Uniunii Europene, cum vor funcționa lucrurile după aceea? Trebuie să ne asigurăm că oamenii vor uh, putea trăi și munci în continuare. Știți că se discută despre recunoașterea calificărilor uh, profesionale, recunoașterea reciprocă. Și ca și președinta noastră care v-a întrebat ce se întâmplă cu noțiunea de backstop și cu zona comună de reglementare. Uh, Știți că au făcut front comun și laburiștii și conservatorii în Parlamentul Britanic, spunând că nu este o soluție pentru Irlanda de Nord. Cu ce impact constituțional și economic pentru Irlanda de Nord? Pentru că mi se pare că uh, ar apărea obstacole considerabile Uh, pe, din punct de vedere comercial. Mulțumesc. Mary McGuinness. Mulțumesc, doamnă președinte. Cer și scuze că nu eram în sală. Însă aș dori să fac o legătură cu întrebarea adresată de colega mea Diane Dodds, pentru că eu reprezint circumscripția ce se află dincolo de granița uh, invizibilă, pe care ne-o dorim să rămână așa. În mare măsură, aceasta este întrebarea mea pentru dumneavoastră. Uh, Astăzi suntem în situația în care lucrurile sunt uh, simple, viața merge înainte, bunurile circulă liber și așa mai departe. Dar dacă e să schimbă lucrurile, cum o putem face astfel încât lucrurile să <laughs> rămână la fel? Știu că întrebarea este interesantă. Am uh, probleme la nivel de intelect formulând o astfel de întrebare chiar. Dar, până la urmă, aceasta este o chestiune fundamentală pentru mine sau uh, pentru colega mea Diane Dawes, pentru că vrem ca viața să rămână la fel. Respectăm decizia relatului de a pleca, câtă vreme recunoaștem faptul că Irlanda de Nord a votat uh, uh să rămână. Prin urmare, visez atunci când spun votanților mei că mă voi asigura că lucrurile rămân uh, ca și astăzi. Am mai multă speranță astăzi decât acum două săptămâni, dar oare e doar din cauza faptului că a venit primăvara și e mai multă lumină sau din cauza că asta chiar se poate întâmpla? Pascal Durand. Oui, merci, euh, Madame la Présidente. Je vais juste sur la, la question irlandaise et je Aș dori să vă adresez o întrebare uh, care v-ar putea părea carteziană, însă pentru un francez, uh, e bine, asta nu ar surprinde pe nimeni. E bine, ați putea să ne exprimați din perspectiva unui jurist cum am putea spune că, pe de-o parte, suntem înăuntru și, pe de altă parte, în afară? Pentru că până astăzi eu nu am înțeles acest răspuns. Nu mai văd să fie și altcineva care dorește să intervine, să facă comentarii. Prin urmare, îi dau uh, cuvântul doamnei Raulus. Mulțumesc pentru întrebările atât de bune. Haideți să încep cu situația existentă. Există anumite dispoziții în acordul de retragere care deja uh, stabilesc uh, datele, care stabilesc exact care sunt pașii uh, care vor fi urmați. Găsiți totul acolo, mă opresc uh, uh aici și putem discuta poate altă dată detaliat. Acordul mixt a fost adus în discuție de câteva ori, apoi uh, s-a vorbit și despre cerințele de ratificare. Cred că ne înțelegem că e greu să evităm un acord mix. Ne-am confruntat nu doar cu ratificările naționale, ci și cu referendumuri. Am putea să înțelegem că 12 luni nu este suficient. Deci sunt uh, de acord că, într-adevăr, termenul de 12 luni este destul de optimist. Asta înseamnă că toate părțile ar trebui să ajungă la un acord în legătură cu acest acord. Și că nu vor exista blocaje care să fie uh, puse de state sau de actorii naționali care vor fi implicați în acest proces. În ceea ce privește referendumurile, Sigur că da, sunt niște uh, cerințe constituționale în Irlanda, s-ar putea să fie nevoie așadar să se organizeze un referendum. Oare ar fi posibil să existe un temei uh, provizoriu în ceea ce este funcționarea acordului, de exemplu, așa cum s-a întâmplat cu CETA? E bine, ca avocată spune că doar acele părți ale acordului în care Uniunea Europeană are competențe exclusive uh, pentru politica externă uh, se vor putea aplica. Toate celelalte părți nu vor putea fi uh, aplicate. Asta este și situația în cazul CETA. Deci câte vreme așteptăm ca statele membre să ratifice uh, mecanismul de uh, soluționare a litigiilor între investitori și așa mai departe, CETA funcționează, dar acea parte a CETA nu. Prin urmare, doar acele părți în acordul între Uniunea Europeană și Regatul Unit, uh, care țin mai ales de uh, bunuri, uh, se vor aplica în acel moment. Dacă vom avea un acord aprofundat, cuprinzător și ambițios, n-am fi de acord cu asta. Apoi, uh, un prim semnal de alarmă aici este că Regatul uh, Unit uh, și guvernul său doresc să coopereze în continuare și în domeniul justiției penale. Asta va fi o, o competență mixtă, prin urmare, parlamentele naționale vor trebui să ratifice acest subiect și văd deja care va fi uh, uh, un posibil caz adus în fața unor instanțe din Germania, să spunem, în legătură cu uh, această situație. Deci, din această perspectivă, aceasta nu este o opțiune sau este o opțiune destul uh, de precară. De aceea, spunem că ar trebui să avem un proces de renoire uh, niște procese instituționale foarte bine definite pentru a vedea ce se întâmplă dacă nu avem un nou tratat care să funcționeze până în 2020. De fapt, la orice moment din 2020, dacă ne gândim puțin la ratificări. Așa cred că rezolvăm mare parte dintre preocupările care țin de calendar. S-a vorbit și despre modul în care se potrivește totul cu activitatea Parlamentului. Ei bine, ideea este că acordul de retragere împreună cu tranziția Uh, vor fi hotărâte înainte de finele mandatului acestui uh, uh, Parlament. Acordul de retragere va duce la tranziție și asta cumva se potrivește cu articolul 50 din tratat și de aceea există un proces special de ratificare care cere ca statele membre și Parlamentul uh, să acționeze așa. Dar după tranziție, odată ce intrăm în noul tratat, uh, ne gândim puțin la anul 2018, Prin urmare, asta înseamnă că toate aceste proceduri se vor aplica în baza articolului 218 din uh, tratat. Apoi, uh, următorul pas, noile relații, odată cu sosirea noului Parlament uh, și a noii comisii. Nu pot eu să fac comentarii în legătură cu faptul că guvernul uh, britanic uh, recunoaște faptul că anumite lucruri uh, trebuie acceptate. Poziția noastră a fost că atâta vreme cât nu știm care este noul aranjament, haideți să păstrăm status quo pentru că aceasta este calea cea mai simplă să facem ca totul să meargă mai departe așa cum trebuie pentru oameni, pentru întreprinderi, pentru a avea deci cât mai puține fricțiuni. Apoi, relații comerciale uh, adâncite, cuprinzătoare cu uh, și, și chestiunea uh, frontierei irlandeze. Ei bine, nu știm cum arată noile relații comerciale. De asemenea, nu știm care ar putea fi obstacolele care uh, vor uh, trebui îndepărtate. Prin urmare, poziția mea este următoarea. Trebuie să mai avansăm în cadrul negocierilor înainte să înțelegem uh, care sunt nevoile de a rezolva anumite chestiuni în cazul în care acestea există cu privire la frontiera um, irlandeză. Este una dintre acele probleme în legătură cu care nu poți să te pronunți înainte să înțelegi fiecare segment în parte. Deci se pare că sunt multe asemenea domenii uh, legate de Brexit în care negocierile vor fi extrem de dificile. Când am vorbit despre rolul serviciilor, am menționat de aceea um, că poate se s-ar putea continua o parte dintre aranjamentele existente dintre uh, Irlanda și între Regatul Unit și uh, Irlanda. Înțeleg, de exemplu, calificările uh, profesionale care au recunoscute și mai devreme, însă trebuie să înțelegem unde ne aflăm noi pe piața internă și avem nevoie de o analiză clară legată de locurile unde avem nevoie de soluții clare din partea uh, europenilor și pentru a vedea cum putem rezolva anumite aspecte din zona uh, comună de călătorie. Sunt niște lucruri care însă sunt în curs. În ceea ce privește Irlanda de Nord, e bine, ei și-ar dori să găsească astfel de elemente în acord. Uh, Deci ceva care recunoaște rolul serviciilor pentru economia Irlandei de Nord și a Irlandei, a Republicii Irlanda. Apoi micro-întreprinderile și excepția pentru ele. Eu una nu prea cunosc situația, însă poate este unul dintre subiectele care mai poate fi uh, dezvoltat pentru a face față circumstanțelor. Uneori micro-întreprinderile sunt um, microferme, um, dar acestea s-ar putea să nu se califice la definiția de micro-întreprinderi. Mă gândesc puțin și la um, piețele de energie, pentru că există acum o piață comună de energie pentru care trebuie găsite soluții. Prin urmare, cred că astfel de propuneri vor trebui ascultate, însă uh, firește în context. Trebuie de să înțelegem dacă va exista un impact sau dacă va fi posibil să prevenim un astfel de uh, impact pentru industrie și pentru oameni. Cât privește întrebarea doamnei Hübner și legătura dintre mecanismul de soluționare litigilor și uh, acordul uh, în sine, uh, este clar din perspectiva noastră că dacă doar un mecanism de arbitraj între Uniunea Europeană și Regatul Unit este disponibil ca și mecanism de soluționare a litigilor, asta va avea un impact asupra uh, nivelului de ambiții uh, al uh, acordului. Domnul profesor Stephen Weatherill uh, vorbește despre modul în care funcționează recunoașterea reciprocă pe piața internă și nu e atât de simplu uh, Um, doar să spui că uh, bunurile pur și simplu de pe piață sunt egale cu cele de pe o altă piață. Prin urmare, totul se face prin intermediul unui cadru instituțional comun. Așadar, dacă există un uh, temei bazat pe recunoaștere reciprocă, asta presupune că indivizii pot uh, și să conteste regulamentul uh, sau uh, ceea ce fac alți actori pe lângă guvern. Deci, în baza tratatelor europene se poate face asta, să aduci cazul în fața Curții Europene de Justiție. Deci, dacă există un mecanism care permite indivizilor să se plângă și să li se recunoască drepturile, Asta ar însemna că am putea avea niște opțiuni mai uh, cuprinzătoare pentru cooperare. Firește că nu vorbim doar despre un mecanism de soluționare a litigilor ca atare, pentru că, după cum am spus în intervenția mea anterioară, odată ce Regatul Unit uh, nu mai apelează la Curtea de Justiție, atunci pentru noi Curtea de Justiție devine o uh, opțiune uh, pe care o putem contesta. Curtea de Justiție nu ar putea permite acorduri paralele cu mecanisme de soluționare a litigiilor paralele. Însă e posibil să construim un mecanism paralel pentru Regatul Unit, care ar fi condus de Regatul Unit, dar care ar fi o cale de dialog instituțional cu Curtea Europeană de uh, Justiție. Un astfel de acord, așadar, poate să devină mai cuprinzător. De ce deci mă îngrijorează chestiunile acestea când e vorba de comerț? Lumea de întreabă dacă va fi un acord de liber schimb, dar trebuie să vedem dacă și guvernul britanic dorește să aibă un mecanism pentru protecția datelor, pentru penal, etc., toate aceste sisteme vor necesita un mecanism de soluționare a litigilor la care să se adreseze indivizii în momentul în care au o problemă cu felul în care își utilizează guvernul puterile. De aceea consider că e important să începem să discutăm despre un sistem de soluționare al litigilor care chiar să răspundă la nevoile tratatului. Cu un sistem superficial de, de soluționare a litigilor se pot uh, rezolva lucrurile, dar doar până la o anumită limită și după acea limită e nevoie de ceva ca un fel de acord de liber schimb. Să ne uităm la CETA. În CETA există pe foarte multe chestiuni de comerț, chestiunile um, există Consiliul UE-Canada, însă în momentul când e vorba de drepturile indivizilor în domeniul de investiții, există un mecanism separat. Acolo investitorii pot să facă o reclamație. Acum că suntem de acord sau nu cu acest uh, format de la CETA, asta e altă problemă, dar pentru mine ca avocat ce înseamnă acest format? O relație mai aprofundată necesită un mecanism mai solid de soluționare a litigiilor. Un comentariu rapid cu privire la studenți. În acordul de retragere există o prevedere care spune că poți să îți schimbi statutul din muncitor în student, etc. Pentru că acolo e vorba și de persoanele inactive din punct de vedere economic. Cei mai mari beneficiare ai tratatului vor fi muncitorii, pentru că acolo e cel mai important aspect. Dar oamenii aceștia, în directiva privind drepturile cetățenilor, par la ora actuală să meargă și să continue să stea în Marea Britanie. Regimul acesta, din câte am înțeles eu, va continua de-a lungul perioadei tranziție și apoi au dreptul să acumuleze ani pentru rezidență. Sper că am răspuns majoritatea întrebărilor dumneavoastră, nu știu dacă mi-a scăpat vreuna. Domnul Fox, doamnă președinte, aș dori să revin cu o întrebare. De deci ce ați ales 12 luni pentru intervalul respectiv? E din cauza că e un calendar realist pentru ratificare? Și vă mai întreb dacă știți cât de repede a ratificat Uniunea Europeană un tratat în trecut. Just very brief. Doamna McGuinness. Foarte pe scurt, întrebarea mea cred că necesită și o altă întrebare secundară. Ne dorim o frontieră invizibilă pe insula Irlanda. Soluțiile propuse nu trebuie să ducă neapărat la o frontieră în uh, Marea Irlandei. Puțin de aici din Parlament își doresc uh, frontiere, oriunde ar fi ele în Europa. Mulțumesc. Da, mai putem lua și alte întrebări, vă rog. Domnul Corbett, uh, ați, v-ați referit la posibilitatea unui, uh, unui, unui caz în partea Curții Constituționale din Germania. Puteți să reveniți un pic? Da. Și, uh, Pascal, da, să revin un pic la întrebarea mea. Când mă refeream la înăuntru și în afară, haideți să luăm exemplul serviciilor, ca și dumneavoastră și eu sunt avocat. Dacă îmi spuneți că nu se afectează relația dintre Regatul Unit și Irlanda, atunci cum doriți ca Uniunea Europeană să accepte că avocați britanici să-și poată exercita în mod liber uh, profesia în Irlanda, pe de altă parte, Regatul Unit va fi ieșit din Uniunea Europeană. Dar ei vor putea să își, să își desfășoare profesia în mod liber în Irlanda în virtutul unui acord care există care va exista între Regatul Unit și Irlanda, iar apoi vor putea de asemenea să lucreze și în Uniunea Europeană liber, tocmai pentru că au un acord cu Irlanda care rămâne în Uniunea Europeană. Așadar, repet întrebarea, am cer scuze dacă anterior nu am formulat-o suficient de clar, dar acum cred că este mult mai clar. Cum poate un jurist să-mi explice că, pe de o parte, pot să fii și înăuntru și în afara unui acord? Câte vreme nu mi se demonstrează că frontiera irlandeză va, poate fi securizată din punct de vedere juridic, atunci voi considera că voi fi fost mințit. Bineînțeles, nu vă cer dumneavoastră un, o opinie politică, dar eu cred că îi vom minți pe cetățeni, mai ales pe cetățenii britanici și irlandezi, dacă le explicăm că, pe de o parte, se poate și, și în același timp să se mențină același um, avantaje. Încă n-am terminat cu întrebările, doamna Bresu are cuvântul acum. Am un comentariu cu privire la CEJ și cu privire la mecanismul de soluționare a litigilor. Elveția are un anumit model și Elveția se află într-un, într-o situație asemănătoare. Este un stat suveran, dar trebuie să accepte anumite hotărâri europene pentru că are anumite relații cu Uniunea Europeană. Mecanismul care este acolo? Curțile elvețiene sunt implicate în aceste litigii, dar ele trebuie să respecte hotărârile CEJ, acolo unde este vorba de drepturile, de legile europene. Deci acceptă uh, hotărârile cești, dar le transpun în dreptul elvețian. Ar fi un model interesant de analizat, de urmat, poate, pentru că altfel mi se pare dificil să întrevăd posibilitatea ca CEJ să accepte ca o parte terță să fie implicată în hotărârile sale. Poate că soluția elvețiană este un pic barocă, dar ar fi interesant de explorat. Mulțumesc. Înainte să vă dau din nou cuvântul, doamnă Raulus, aș dori să dau și eu un lucru. Să nu uităm că chestiunile care țin de servicii, avocați și așa mai departe, poate că vor fi abordate în acordul viitor, deci poate că nu vor intra în sfera de aplicare, în sfera de acoperire a acordului de retragere actual. Doamna Raul, să vezi cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări adiționale. Cât de repede au fost ratificate tratatele europene? Îmi cer scuze că am ratat această întrebare. Depinde. Răspunsul este că depinde foarte mult. 12 luni este o estimare optimistă. 12 luni înseamnă că toată lumea chiar este de acord uh, și dorește să treacă prin procesul de ratificare, există un consens masiv. Și de la 12 luni se poate ajunge la mai mult. Dacă tratatele europene nu sunt ratificate, ele nici, nici nu intră în forță. Asta, în vigoare, am ce scuză. Aceasta a fost situația și cu tratatul constituțional, după cum țineți minte cum s-a întâmplat în 2009, sau în 2009 a fost Lisabona, da, în 2005 a fost problema cu tratatul constituțional. Așa s-a întâmplat atunci. Și atunci, practic, tratatul a fost uh, rescris. În așa fel încât toată lumea să dorească să-l ratifice. Din nefericire, Mecanismul de ratificare nu este rapid și nu este un proces sigur. Un alt tratat, mai mic, dar tot de la nivel european, pe care doresc să-l menționez aici, nu ca să speriu pe nimeni, ci pur și simplu ca să vă dau un exemplu, este vorba de 1968, recunoașterea reciprocă a companiilor, tratatul acela, o convenție care încă nu a fost ratificată până în prezent. Dacă se întâmplă așa ceva, atunci Uniunea Europeană poate întotdeauna să revină la masa negocierilor în așa fel încât să vadă unde sunt problemele, de ce este nevoie pentru a se ratifica tratatul, de ce nu a fost acceptat din prima, cum poate fi făcut mai acceptabil pentru Parlamentele Naționale și pentru vot votanți. Din nefericire, acesta este mecanismul detaliat în tratate. Și spun din nefericire, pentru că aici mă refer și la probleme de suveranitate națională în Uniunea Europeană. Problema cu Germania. Dacă Germania ratifică un tratat cu privire la dreptul penal, există și aici uh, au existat uh, cazuri și care au vizat tra tratatul de la Isabona și una dintre problemele principale acolo viza dreptul penal. Și pe noi ne îngrijorează posibile cazuri care vor fi aduse în fața CEJ. Articolul 218, alineatul 14 din TFUE, permite statelor membre și comisiei să aducă în fața CEJ un tratat pentru aprobare. Suntem conștienți că va fi nevoie poate de avizul CEJ chiar și în uh, etapele preliminare. Mecanismul de soluționare a litigilor nu poate fi în așa fel încât să se reproducă um, mecanismele din alte părți. Aici este importantă și um, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și, și CEDO are o oarecare interacțiune cu CEJ de partea Uniunii Europene înțelegem că e nevoie ca CEJ să aibă un rol cât mai mare, bineînțeles dacă ne se dorește un acord adânc și cuprinzător. Și atunci, practic, se exclude posibilitatea unei comisii comune UE, Regatul Unit. Pentru că CEJ nu va accepta așa ceva. S-a încercat așa ceva cu acordul EEA, um, CEE. Până acolo, CEJ nu a putut să accepte faptul că o altă instanță să aibă jurisdicție. Dar acum Curtea de Justiție este și mai sensibilă cu privire la recunoașterea reciprocă în domeniul dreptului penal. Dacă tratatul va include recunoașterea reciprocă cu privire la domeniul penal, un, aceste mecanisme, atunci CEJ va analiza îndeaproape tot ce trebuie și în așa fel încât să se asigure că pe partea europeană își va menține jurisdicția. Și atunci, în mod logic, rămâne posibilitatea unui mecanism paralel. Sau, bineînțeles, Regatul Unit să participe la CEJ, dar atunci acest lucru trebuie să fie aranjat uh, foarte bine din punct de vedere instituțional ca să fie o soluție sustenabilă sau se, putea, se poate întrevedea o soluție paralelă în Regatul Unit, o soluție legată, strâns legată de acest de jurisdicția CEJ. Cele două curți să se respecte reciproc. A mai fost o întrebare cu privire la felul în care profesia noastră va vedea toate aceste lucruri. Bineînțeles, noi dorim să existe un mecanism de soluționare a litigiilor, este interesul nostru, dar în același timp curțile sunt obișnuite să se bazeze și pe cej. E vorba de tradiția jurisprudenței din Regatul Unit. Toate sistemele juridice din Regatul Unit se bazează și pe noțiunile precedente. Deci, hotărârile anterioare au creat o jurisprudență și acesta este urmărit de aproape. Doar prin act al Parlamentului se poate încălca, se poate contraveni acestui, acestei jurisprudențe. Deci, curțile europene, eh, curțile britanice se vor îndepărta de regimul actual foarte încet și dacă se vor îndepărta, atunci o vor face la, cu instrucțiuni în partea Parlamentului Britanic. În ceea ce privește frontiera invizibilă, îmi cer scuze, dar nu am alte comentarii. Suntem de acord, pur și simplu, nu ar trebui să existe o frontieră nici în Marea Irlandei, dar alte contribuții nu cred că avem. Dar din punct de vedere constituțional, Adică nici noi nu credem că ar trebui să se întâmple acest lucru din punct de vedere constituțional, dar până în momentul în care obținem suficiente informații despre viitor, nu putem hotărâ dacă sau ce ar trebui să se agreeze separat pentru Irlanda și ce înseamnă toate aceste lucruri. Pur și simplu nu avem destul de informații. Rămâne de văzut ce, care va fi rezultatul negocierilor. Trebuie să așteptăm pur și simplu. Și sunt sigură că atât la Londra cât și la Bruxelles subiectul acesta este de mare importanță. Bineînțeles uh, și în Belfast și în Dublin. When we see better... Astfel, după ce ne vom da seama care este oferta nouă, pentru că la ora actuală avem doar un cadru de ofertă, avem comunicare la nivel foarte înalt despre liniile roșii, avem comunicare la nivel înalt despre posibilele subiecte dorite, însă până când nu vedem în termeni concreți care este oferta, atunci noi nu vom ști ce trebuie făcut, ce poate fi făcut în plan uh, intern, apoi dacă nu în plan în bilateral, adică între Regatul Unit și Irlanda, și ce trebuie făcut între uh, Uniunea Europeană și uh, Regatul Unit. Asta voiam să zic astăzi. Nu este vorba doar despre bunuri, ci și despre servicii, ci și despre alți factori și noi trebuie să analizăm cum au avansat lucrurile în ultima vreme. Întrebarea um, cu privire la, mai ales cu privire la avocații britanici. La ora actuală se pune problema în felul următor. În perioada de tranziție, calificările se aplică și ei se pot bucura de mecanismele de calificare, dar dacă după perioada de tranziție nu există un acord cu privire la recunoașterea reciprocă a calificărilor, nu știu. Știu că este, se discută la nivel înalt, e pe ordinea de zi, uh, ambele părți interesate se uită puțin la ce se vor, va întâmpla cu recunoașterea calificărilor și cu libera circulație a profesioniștilor, dar dacă nu apare nimic în tratat despre asta, în acord, atunci Republica Irlandeză sau uh, reprezentanții celor din domeniu vor fi cei care vor decide cine are voie să practice această profesie sau dacă va, nu, cine va primi un certificat de recunoaștere a, profesiei, a calificărilor profesionale. Dar nu există legislație europeană despre asta și nu există parametri fixați. De fapt, nici măcar nu sunt uh, toți uh, avocații britanici vizați. Și eu mi-am obținut diploma în Scoția și calificările din Scoția nu au acces garantat în sistemul irlandez cu privire la calificări. Este un alt sistem juridic. Se aplică doar Irlandei de Nord, uh, țara, țării Galilor și Angliei. Asta va fi însă situația. Și atunci e vorba de un faptul că se, se pune prea ca și când ar fi un terț stat. Sigur că totul poate fi rezolvat și în bilateral și aici deja apar competențele externe și mixte. Așa funcționează lucrurile. Deci dacă Uniunea Europeană nu reglementează, o chestiune pentru uh, avocații calificați într-un terț stat, atunci se decide la nivelul autorităților de reglementare. Dragi colegi, cred că am profitat la maximum și am ne-am exploatat invitatul. Mulțumim foarte mult uh, pentru contribuția dumneavoastră și pentru prezentarea perspectivei dumneavoastră, fiindcă noi aici ascultăm foarte mulți oameni și perspectiva dumneavoastră e cumva diferită. Apreciem foarte tare și neutralitatea dumneavoastră. Noi vă mulțumim, continuăm, noi vom continua reuniunea noastră, iar dumneavoastră faceți cum uh, doriți, rămâneți sau plecați. Vă mulțumim! Um, sorry. Um, uh, dear, dear colleagues, can we just go on? Dragi colegi, haideți să ne continuăm reuniunea. Avem uh, următorul punct. Inițiativa cetățenească europeană și dau imediat cuvântul lui George. Thank you very much, Chair. Well, those of you who have been following... George Schöpflin. Sunteți unii care ați urmărit subiectul și știți că lucrăm deja de multă vreme la acest uh, dosar. Încep uh, prin a mulțumi tuturor celor implicați până acum și care m-au ajutat foarte tare. Am obținut amendamente la proiectul de regulament inițiat de comisie facem o incursiune în trecut. Avem articolul 11 din tratat. În fostul mandat am avut un raport despre asta. Regulamentul în vigoare există și inițiativele cetățenești uh, au fost derulate și sunt derulate în baza acestuia. Dacă toate merg bine, noul regulament va fi în vigoare de, pe 1 ianuarie 2020. Deci nu mai e foarte, foarte mult timp. Adaug faptul că inițiativa cetățenească europeană este un instrument unic. Mai e un echivalent al acest instrument în Letonia și Finlanda, funcționează diferit însă, deoarece acolo relația dintre Parlament și Guvern este una diferită. Uniunea Europeană este un instrument mai, de, mai degrabă mai indirect în acest context european. În primul rând, ce vreau eu să fac este să citesc partea relevantă din articolul 11, pentru că de aici începem, e punctul de plecare. Un punct cheie aici este că Trebuie să fie vorba de un milion de cetățeni europeni care să invite Comisia Europeană să cu tare și cu tare. Verbul acesta, invită, ce înseamnă de fapt? Eu cred că exact asta înseamnă, să invite. Ne-am tot uitat la acest cuvânt, am tot întrebat serviciile juridice, dar din orice perspectivă lingvistică, din orice limbă îl privești, Asta înseamnă să inviți, fără niciun fel de obligație pe lângă comisie de a face ceva cu o inițiativă cetățenească. Și atunci ajung înapoi la întreaga problemă și anume monopolul de inițiativă în Uniunea Europeană uh, al Comisiei Europene. Și acesta este, din punctul meu de vedere, punctul de plecare. E un prerogativ al Comisiei și e clar că Comisia nu va renunța la el. Este un aranjament unic și tocmai de-aia Uniunea Europeană este într-un fel diferită de orice alt organism, aș zice paralel, însă nu există structuri paralele cu Uniunea Europeană. Apoi, mi-am zis așa, bine, Comisia Europeană nu este obligată să facă nimic, în esență, în termen de a introduce legislația, dar am încercat să uh, introduc și ideea unei prezumții. Deci dacă totul e în regulă, să se plece de la premisa că, de pe urma unei uh, inițiative cetățenești de succes, va rezulta și legislație. Deci e vorba de prezumția acțiunii și mi-ar plăcea foarte tare să apară această prezumție că va urma ceva din partea Comisiei. În ideea că avem o inițiativă cetățească de succes și că Comisia va privi cu ochi favorabili. Știți că au fost uh, lansate mai multe inițiative cetățenești, dar doar una a rezultat uh, într-un demers legislativ cu privire la dreptul la apă curată. Apoi, Ba nu, reiau, spune vorbitorul. Vreo șase inițiative cetățenești au ajuns la CEJ. Două au fost retrimise. Cea cu Stop TTIP și cea cu minoritățile. Și alte patru um, au fost uh, pentru alte patru, verdictul a fost că Comisia a avut o atitudine corectă. Between the Commission and the citizens, and I'm not sure that this is terribly relevant to the ECI, but it should, I think it's worth flagging. By and large, the... Uh, Apoi, per total, Inițiativa cetățenească europeană este un instrument foarte important. Este instrumentul de bază în ceea ce privește relația dintre cetățeni și comisie și din punct de vedere politic noi discutăm mereu despre cum să avem o mai bună și mai apropiată relație cu cetățenii, dar din punct de vedere practic, lucrurile nu sunt uh, foarte directe. Lucrurile sunt în tratat, ele nu pot fi schimbate, dar a aduna într-un an de zile un milion de semnături, nu știu, poate că e totuși prea mult, nu mai putem face nimic de, în legătură cu asta până nu e amendat tratatul. Dar voiam neapărat să menționez această problemă. Și apoi mai e și chiar pro- problema schimbării tratatului, pentru că din punct de vedere juridic, inițiativa cetățenească europeană nu poate cere uh, o schimbare a tratatului. Mi se pare că se discută încă la nivel de juriști și avocați. Nu sunt împotrivă, dar nu sunt nici foarte tare pentru. Și în orice caz, dacă e să existe din punct de vedere politic o schimbare a tratatului, nu va veni printr-o inițiativă cetățenească, ci va veni chiar de la statele membre. Sunt probleme cu procedura de follow-up. Ce se întâmplă, deci, după ce sunt întrunite toate criteriile, e lansată inițiativa cetățenească, fiindcă au fost adunate un milion de semnături. Ce se întâmplă după acest moment? Adică, ce răspuns trebuie să ofere Comisia Europeană dacă, de exemplu, inițiativa este respinsă, ce se întâmplă și ce trebuie să facă Parlamentul. Parlamentul ar putea fi, în opinia mea, mult mai activ. Să se ocupe, în termeni pozitivi, de inițiativele cetățenești, mai mult decât până acum. E important să existe o dezbatere în plenară, ba chiar mi se pare un act de corectitudine față de cetățenii care s-au implicat până la acest nivel. Organizând adunarea unui număr impresionant de semnături, un milion. Alte chestiuni uh, specifice, de exemplu, problema transparenței. În opinia mea, transparența este foarte, foarte importantă. Și aș vrea să avem uh, norme mai clare și mai stricte de transparență, mai ales cu privire la finanțare. Stream comes from. Now, we know that it's, it's expensive. It's not easy to get a million signatures together. Nu e ușor să adun un milion de semnături. Și se spune o semnătură, un euro. Nu, nu cred că e corect. În orice caz, nu poți să faci asta cu bani de, din buzunar. Deci ai nevoie de o schemă de finanțare. Și eu cred că cetățenii din Uniunea Europeană ar trebui să știe de unde vine finanțarea e foarte ușor să faci companii cu companii fictive care să genereze finanțare o, din anumite surse dubioase externe. S-a mai întâmplat într-o anumită măsură și de aceea, după părerea mea, transparența este absolut esențială pentru a garanta bunul mers al lucrurilor. Și mai aveam câteva lucruri. Înregistrarea. ar trebui ca toate documentele legate de o inițiativă cetățenească să fie disponibile pe internet, să se arate foarte clar cum s-a manifestat sprijinul pentru inițiativa cetățenească respectivă, să existe traducere în toate limbile și așa mai departe. Puncte de contact pentru inițiativa cetățenească, pretutindeni în Uniunea Europeană, pentru a-i ajuta pe organizatori, etc. Iată, și aceste lucruri sunt foarte importante. Și apoi, când o înregistrare este respinsă, ar trebui ca organizatorii să primească răspunsul cu toate detaliile necesare. Motivul respingerii, evaluarea temeiul juridic sugerat. Mi se pare că aici temeiul juridic este foarte, foarte important. Și apoi, capitolul comunicare. Credem că se poate face mai mult și mai bine pentru a sensibiliza pe cetățeni față de existența acestui instrument. Chiar comisia ar putea face mult mai multe pentru a crea moduri de comunicare și pentru a se angaja cu cetățenii și Comisia ar trebui și ar putea să facă mult mai multe pentru a îi informa pe cetățeni despre cum funcționează acest instrument. De asemenea, Comisia ar trebui să comunice în mod activ cu privire la inițiativa cetățenească și alte activități legate de cetățeni, cu privire la promovarea cetățeniei, promovarea drepturilor cetățenești și așa mai departe. Iată ce am avut eu de spus pe acest subiect. Anumite părți sunt tehnice, anumite părți strategice, altele sunt politice. Mi-aș dori ca acest instrument să funcționeze. Mi-aș dori să fie operațional și prietenos cu utilizatorii și, desigur, aștept amendamente din partea dumneavoastră, am o atitudine deschisă. Speranța mea este ca în cele din urmă Comisia să țină cont de toate ideile minunate cu care va fi venit această comisie. Mulțumim, Gheorghi. Doamna Kaufman are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și raportorului Cred că împreună avem cu toții voința de a face din acest instrument unul mai bun, să-l debirocratizăm, fiindcă ne dorim ca el, așa cum este el unic, să fie folosit de către cetățeni, să fie cunoscut între, în rândul cetățenilor și cetățenii să poată profita de șansa cu care vine inițiativa cetățenească de a participa în dezbaterea europeană. Este un instrument grozav și am văzut uh, după câțiva ani unde apar dificultățile în regulament. De aceea este foarte, foarte bine că facem o verificare împreună. Comisia a făcut o propunere bună. Deja în acea propunere au fost preluate numeroase lucruri uh, care au apărut uh, în poziția noastră de mai de mult. Doamnă președinte, trebuie să-mi cer scuze, fiindcă am plecat uh, de la premisa că dezbaterea va începe la ora 3 și un sfert. Avem o întârziere și după ce termin trebuie să plec repede, dar voi veni înapoi. Nu e un semn de lipsă de politețe. Mm, sunt câteva puncte pe care le găsesc problematice și vreau să le comunic raportorului. Patru la număr. El a depus un amendament cum că ar putea fi făcută posibilă modificarea într-un proces legislativ în derulare. Să ne gândim însă un pic ce ar trebui să însemne asta, cum să funcționeze lucrurile în practică. Adică avem o inițiativă cetățenească care vine dintr-o dată și schimbă un proces legislativ în plină desfășurare ce se întâmplă atunci cu instituțiile și care mai e rolul nostru? E chiar o inițiativă cetățenească aceasta? Este vorba de amendamentul 7. Și apoi amendamentul 17. E vorba de termenul mm, limită pentru uh, adunarea de semnături. Și e vorba și de automatismul între înregistrarea unei uh, uh, inițiative cetă- cetățenești și um, adunare de semnături care să dispară. Este un semn bun acesta, dar raportul nostru a introdus un termen limită și anume faptul că inițiativele cetățenești cu 10 zile înainte să oprească adunarea de semnături, să facă o comunicare către comisie. N-am înțeles însă de ce Adică cu ce scop? De ce ar fi important să avem acest termen adițional? Și două subiecte au fost deja menționate de raportor și am câte ceva de spus pe fiecare dintre ele. E vorba de amendamentul 21 și uh, considerentul uh, însoțitor. Inițiativele cetățenești sunt lansate de organizatori de, cu ideea că se va sesiza comisia și va lua acțiune. Și așa și trebuie să se întâmple. Dar dacă scriem în textul de regulament că comisia ar trebui în mod obișnuit să prezinte propuneri legislative, mie mi se pare că asta restrânge marja de manevră politică a Comisiei. Și ce se întâmplă dacă Comisia nu poate da curs acestor așteptări? Și nici noi, cei de la Parlament. Nu poate să existe un automatism între depunerea cu, cu succes a unei inițiative cetățenești și depunerea unei propuneri din partea Comisiei. Aici e un proces politic de evaluare și mi se pare că inițiatorii n-ar trebui să primească promisiuni prin felul în care formulăm textul de regulament, promisiuni pe care să nu le putem uh, respecta. Amendamentul 22 e vorba de felul în care sunt tratate aici, în instituție, inițiativele de succes. Colegul Schöpfling propune următoarele. Să avem o dezbatere în plenară, eventual chiar și o rezoluție. E bine, da? dar, în același timp, în același amendament, mai e stipulat ceva. Cum că Parlamentul trebuie să verifice răspunsul Comisiei la inițiativa cetățenească, în engleză shall assess, să evalueze. Să ne gândim un pic împreună dacă vrem asta cu adevărat, fiindcă ce ar însemna concret? ar însemna să și verificăm fiecare răspuns al comisiei și apoi să facem și o comunicare despre această verificare. E o legătură forțată și eu aș lăsa lucrurile așa cum sunt acum. N-aș merge mai departe, adică Parlamentul să decide dacă vrea să se ocupe de subiect sau nu. Și mai am și o întrebare către comisie, deoarece în uh, raportul domnului Șeflin se uh, sugerează și modificări ale termenelor, odată la articolul 6 și apoi la articolul 8. De exemplu, e vorba de uh, faptul că inițiatorii au două luni la dispoziție um, pentru uh, prima parte a registrărilor, comisia sugerase o lună și în ceea ce privește adunarea semnăturilor, cel târziu șase luni în loc de trei luni după um, începerea uh, înregistrării. Ce părere are comisia? Îi pare de bun simț această modificare, da sau nu? La final vreau să mulțumesc foarte mult raportorului nostru care a prezentat un raport foarte bun și în baza căruia putem uh, coopera pentru a reforma corect inițiativa cetățenească. Acesta este obiectivul. Ne dorim ca cetățenii să se implice mult mai activ în uh, procesul politic european și să poată să facă asta. Îmi cer scuze, va trebui să o zbughesc, dar mă voi întoarce după aceea. Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă vrea cineva să vorbească de la Verzi. Euh, da, mulțumesc, uh, Danuta. în locul pe Drica Bras, care uh, transmite niște comentarii. Știu că și am intervenit pentru a spune că consider că munca făcută a fost foarte bună, a fost uh, totul uh, foarte important și mulțumesc doar pentru această muncă depusă. Sunt chestiuni pe care nu le-am înțeles uh, foarte bine. De exemplu, aici se, se vorbește în acest proiect de finanțare a anumitor inițiative. Este vorba de ceva suplimentar față de propunerea inițială a Comisiei. aș vrea să știu în ce măsură această finanțare, sau mă rog, punem problema transparenței totalității finanțării sau vorbim despre o capacitate pe care avea o comisie de a finanța sau de a ajuta. Iar în acest caz, firește, în legătură cu ce criterii uh, se acordă banii? Deci mă preocupă aspectele financiare. George, poți să răspunzi și apoi vei ceva din partea comisiei. Bun. Întâi George și apoi uh, comisia. Sau invers? Nu, e regulă așa, bun. Răspuns succint uh, lui Pascal acum. Dacă vorbesc despre finanțare, nu vorbim despre finanțarea pusă la dispoziție de comisie, ci de sursele uh, externe. Sunt foarte mulți bani uh, în lume. Capitalul circulă liber, știm asta. O parte din fonduri sunt obscure, dubioase, Uh, în, spate, în spatele anumitor fonduri se ascund uh, poate uh, interese obscure. Iar apoi acești bani ajung în această inițiativă cetățească europeană care perturbă cumva rolul cetățenilor. Deci cred că trebuie să fie mai multă transparență aici. Deși colega noastră a plecat, am anumite confuzii pentru că presupun că s-a bazat pe versiunea în limba germană și a menționat niște amendamente care nu există în limba uh, engleză. Dar dacă ne lămurim, uh, aș putea încerca să îi răspund. Dar dacă nu, dați-mi voie să mă opresc aici și să las comisia să intervină, căci e ocazia perfectă. Mulțumesc. Îi voi uh, transmite uh, Silvie Kaufman uh, comentariile tale. Comisia? Aș dori să răspund întrebări, doamne Kaufman și uh, mai întâi de toate să mulțumesc tuturor, mai ales domnului raportor, pentru uh, acest uh, subiect. să spune că este o lucrare decentă. Noi credeam uh, la rândul nostru că și propunerea noastră era decentă, prin urmare, împreună lucrurile arată bine. Trebuie să subliniez niște lucruri aici, deși nu voi comenta absolut toate aspectele. Însă observațiile cheie ale Comisiei se leagă de uh, acest follow-up uh, care se propune. Practic, uh, se poate schimba uh, scopul acestei inițiative față de ceea ce se prescrie în tratate, dar noi credem că acest lucru este inadecvat și destul de greu de realizat din perspectivă juridică. Deci, actualul regulament nu poate duce la o schimbare în ceea ce primește schimbarea domeniului de aplicare a articolului 11.4 din tratate. Apoi, Trebuie spus că mai devreme și Parlamentul și-a exprimat aceeași opinie, deci aici uh, serviciile noastre uh, juridice și aliniază poziția, ceea ce este întotdeauna o mare bucurie. Tratatul uh, spune că Comisia um, poate să vină cu propuneri în limita competențelor sale cu scopul de a pune în aplicare tratatele prin anumite inițiative. Uh, deci, uh, practic, uh, prin acest uh, text ni se spune că nu putem aduce schimbări la tratate și deci astfel răspundem la această întrebare. Deci, noi nu am putea accepta amendamente care ar obliga Comisia să vină cu o propunere legislativă pentru a răspunde la această inițiativă cetățenească care este deja un program de succes. Apoi, răspunderii doamnei Kaufman, s-au sugerat două schimbări, uh, unul la amendamentul 13 și altul uh, articolul 6, unde s-a propus uh, ca termen o lună. Pot să vă spun că există un proces de înregistrare, organizatorii uh, propun o inițiativă. Dacă comisia consideră că uh, în primă instanță aceasta nu se aliniază obiectivelor noastre și nu este eligibilă, atunci revenim la organizator și au la dispoziție un termen de o lună pentru a reflecta la posibilitatea de a modifica inițiativa sau uh, la posibilitatea de a o păstra exact așa cum e, după care Comisia mai are încă trei luni la dispoziție pentru a finaliza uh, înregistrarea. Acest amendament, practic, ne aduce uh, undeva aproape de uh, patru luni. Deci avem o lună pentru Comisie, uh, apoi două luni și încă o lună pentru Comisie pentru a uh, finaliza procesul. Această chestiunea unei mai bune abordări uh, a chestiunii este una foarte subiectivă. Există o platformă de colaborare sau un site care va conține, printre altele, și chestiuni care țin de anumite sfaturi juridice. Deci organizatorii s-ar putea de acolo informa în legătură cu procedura. După care au nevoie de uh, două luni, au timp două luni să digereze, să digere, mă scuzați, uh, răspunsurile comisiei. Avem uh, deocamdată un termen de 21 de luni, care acum, prin această modificare, uh, va ajunge la 22 de luni. Asta este, practic, uh, evaluarea noastră. Apoi, cel de-al doilea amenament vizează posibilitatea de după ce inițiativa a fost înregistrată. Noi prevedem în regulament că organizatorii au până la 3 luni pentru a lansa inițiativa. Propunerea este să trecem la 6 luni. Sincer, mi se pare destul de mult. Știm că adesea există o fază pregătitoare destul de lungă. Avem până la două sau trei luni uh, uh pentru ca organizatorii să se pregătească și să ne transmită informații pentru că apoi uh, să luăm noi o decizie. Dar acum se mai pre- prevăd încă trei luni. Deci am putea ajunge la 25 de luni în loc de 22, deci mai mult de 2 ani pentru întregul proces ca să nu mai vorbim de un follow-up real uh, într-o manieră legislativă sau nelegislativă. Deci uh, vă prevenim în legătură cu acest subiect. Dar dacă aceasta este firește alegerea pentru care optați, uh, putem să facem și asta. Perioada însă, să știți, devine îngrijorătoare. Comisia a propus uh, o perioadă de 5 ani uh, pentru revizuire, în clauza de revizuire. Știm uh, că acum am ajuns din nou la 3 ani. Dacă avem deja un ciclu de acțiune de 25 de luni, deja în 3 ani să evaluăm un instrument, lucrurile se complică foarte mult. Mulțumim, George. Vor să, vrei să reacționezi? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Foarte succint aș dori doar să mulțumesc uh, Comisiei pentru acest răspuns. În ceea ce privește cele două luni sau cele șase luni, eu am impresia că poate ar trebui să fim generoși. Acestea nu sunt uh, modificări uh, fundamentale. Înțeleg ce spuneți în ceea ce privește reevaluarea odată la 3 ani sau la 5 ani. Înțeleg că asta ar putea crea probleme cu calendarul, dar e unul a spune că ne putem permite să fim generoși. Doamna președinte, cred că putem încheia atunci aici întâlnirea noastră. Vă mulțumesc uh, celor care ați mai rămas, mulțumesc și comisiei. Eh, interpreților și secretariatului. Următoarea noastră întâlnire, stați înainte să plecăm, următoarea întâlnire, 25 aprilie, S-ar putea însă să existe o întâlnire extraordinară la Strasburg pe 16 aprilie. Oricum veți primi eh, convocarea. Vreau să spun doar că amendamentele, sunt un raportor la acest amendament, înțeleg data pentru ele este 30, 13 aprilie. N-am anunțat data. Deci termenul de înaintare a amendamentelor este 13 aprilie. Da. La ora 17. Mulțumesc. <laughs> Grazie.